So hezké odpoledne, kolegové, denní zasedání. Dragi colegi, ne continuăm lucrările. Văd că domnul Rueda, Romeva și Rueda cere cuvântul. Mulțumesc, vreau numai să vă informez că tocmai am aflat acest lucru. Știți că se întâmplă mai multe evenimente occidentale în jurul orașelor din Sahara Occidentală pentru că știți că mii de uh, refugiați se uh, uh, instalează în corturi, în tabere de corturi, din cauza faptului că au loc lupte în Sahara Occidentală. Și acest lucru, această situație devine inacceptabilă din cauza popula- oprimării populațiilor autohtone din Sahara Occidentală. Vorbesc în numele meu personal și vreau să acuz politica regimului marocan care de opt ani de zile duce această această politică și rog pe Parlamentul European să reacționeze în funcție de cum va evalua, evolua situația. Mulțumim, dar am crezut că era un punct de ordine. Situația din Sahara Occidentală, din Maroc, nu poate fi calificat ca fiind un, un uh, punct uh, din regulamentul de procedură. Acum vreau să vă informez că procesul verbal al sesiunii de ieri uh, este disponibil dacă nu sunt obiecții la uh, acest proces verbal, atunci putem să considerăm că a fost adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi este